Uh, Dragi colegi, bună ziua! Începem cu punctul 17. E vorba de paza de coastă europeană. Domnul vicepreședinte Franz Timmermans este alături de noi. Îi urăm un călduros bun venit. El uh, va fi alături de noi și ne va asista și va vorbi când ajungem la Ungaria. Mulțumim mult! În ceea ce privește paza de coastă și de frontieră europeană. Raportoarea este Roberta Metzola, căreia îi dau cuvântul de îndată. Ea ne va face o raportare în ceea ce privește negocierile în trialog. Deci, Roberta, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur cuvintelor dumneavoastră de bun venit uh, față de domnul Timmermans. Au fost trei trialoguri până acum. Am făcut progres substanțial pe mare parte din uh, principalele probleme politice și am să le subliniez pe scurt aici. Mai întâi, în ceea ce privește corpul permanent, am uh, reușit să obținem 10.000 de persoane până în 2027. Propunerea noastră este să creăm și o patra categorie și s-a acceptat în principiu și acest lucru. Menținem referi, referirea la faptul că ar trebui să se creeze și o academie de pregătire profesională, dar trebuie să vedem cum are loc mecanismul de revizuire, pentru că este un dosar deosebit de sensibil pentru Consiliu și statele membre. Am fost de acord să ștergem toate referirile la centrele de control, pentru că încă nu avem o definiție la acest punct precis și am, fost, am reușit să consolidăm uh, rolul uh, drept, ofițerului pentru drepturile fundamentale. De asemenea, am fost de acord să introducem și rolul unui uh, ofițer adjunct pentru drepturile fundamentale și mai sunt amendamente pentru a garanta independența și autonomia acestei funcții. Consiliul a acceptat propunerea noastră să introducă un nou rol pentru staful agențiilor cu privire la monitorizarea drepturilor fundamentale. Prin această monitorizare se va analiza respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției. Negociem în continuare cu Consiliul ca să ne asigurăm că alocăm un număr substanțial de personal pentru a ocupa acest nou rol. Mecanismul de plângere este consolidat, perfect aliniat poziție Parlamentului din raportul INI, la care am lucrat împreună cu Ska Keller în acest mandat. În ceea ce privește ofițerii de legătură, am spus că să, ar trebui să se creeze un birou în terțele state și să se lege durata funcționării acestor birouri de nevoia agențiilor. Uh, și ne bazăm pe echipele de susținere pentru migrație și gestionarea migrației, dar aici încă nu am găsit uh, un acord. Un alt subiect deschis este referirea la posibilitatea ca agenția să fie implicată în returnările dintr-un terț stat în alt terț stat. Insistăm că o asemenea implicare a agenției n-ar trebui să fie permisă pentru riscurile față de drepturile fundamentale. În ceea ce privește mm, drepturile secundare de uh, circulație, am făcut câteva referiri specificând că agenția nu va uh, destina resurse pentru a susține activități legate de reintroducerea temporară a controlului la frontieră. Ne referim la rutele migratorii, la volumul migratoriu, la diseminarea informației și când aceste informații există pe lângă statele membre, Uh, regulile au propuse nu au fost acceptate. Mai sunt multe, multe lucruri de făcut, mai ales în ceea ce privește guvernanța, dar am încredere că săptămâna viitoare găsesc un acord în trialog și speranța mea este să, ca până atunci să-mi redobândesc vocea. Mulțumesc! Da. Nu, mă, nu mai imitați pe doamna prim-ministru a Regatului Unit, râde președintele. It's not a good look at the moment, but uh, okay, right. Um, sorry, I didn't mean to say that. Um, okay, so thanks for the report back, um, Roberta. So... Roberta, îți mulțumim foarte mult pentru prezentare. Natalie Grisbeck este raportor ALDE, din, raportor din umbră, dacă dorește să intervină. Yeah, Peter was going to do the next one. I'm sorry, sorry. Peter, please. Sau nu, Peter. Îmi cer scuze, tu ești primul. Mulțumesc, nicio problemă. Domnul Niedermüller. Au fost multe discuții la uh, raportorii din umbră și la trialog uh, cooperarea a fost constructivă între doamna raportor și grupul meu și susținem linia raportoarei pe deplin și ne pare un pic rău de faptul că se mișcă lucrurile la Frontex, într-adevăr, dar nimic la Agenția pentru Azil și noi suntem convinși că aceste două dosare trebuie să meargă mână în mână. Însă iată că, din păcate, nu este voință politică la Consiliu pentru a discuta și Agenția Europeană pentru Azil. Și ca ultimă frază, după cum am spus, susținem pe de-a întregul linia raportoarei și sperăm să avem o soluție bună la sfârșitul negocierilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! El a fost raportor SND pe acest dosar și Natalie pentru ALDE. Merci, president. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului vicepreședinte Timmermans. Câte ceva în calitate de raportor din umbră din partea grupului meu. Îi mulțumesc uh, Robertei, care chiar dacă nu prea mai are voce, este extrem de energică și face o treabă extraordinară pe acest raport atât de important. Uh, am cooperat foarte bine și sperăm să o facem și până săptămâna viitoare, când poate că vom ajunge la un acord politic care cumva să satisfacă pe toată lumea. În orice caz, o mare majoritate din perspectiva grupului meu politic. Bineînțeles, urmărim cu multă atenție tot ce înseamnă partea de formare sau de training și cred că vom găsi soluții bune aici, precum și componența uh, Consiliului de Administrație, ceea ce va permite uh, ca agenția Frontex uh, să fie consolidată și să devină cea mai importantă din Uniunea Europeană pentru a exercita rolul care îi revine mandatul său, pentru a fi autonom așa cum dorește și uh, Eh, Roberta, așa cum ne dorim cu toții și eficacitatea acțiunilor sale. Mulțumesc deci tuturor celor care au lucrat pe aceste aspecte care reies din eh, raport. Există un punct politic major și anume rolul Frontex în eh, returnarea către țările terțe, subiecte care deja au fost abordate acum trei ani când s-a început discutarea reformei Frontex. Vreau să reamintesc în acest sens poziția foarte clară a Parlamentului nostru în acest sens, ca și a grupului meu de altfel, și anume, agenția nu trebuia să organizeze returnări de la o țară terță către altă țară terță, nu este rolul său. Grupul meu politic își dorește ca agenția să se concentreze uh, să-și concentreze toată energia pe frontierele externe ale Uniunii Europene. Uh, Mulțumim și noi Robertei și sperăm că vom ajunge la acest acord săptămâna viitoare, după ce vor fi rezolvate chestiunile politice rămase în uh, discuție și să avem un regulament cât se poate de solid, dacă nu și exemplar. Mulțumesc foarte mult, uh, Natalie. Cred că am terminat cu asta și mulțumesc Roberta, Roberta pentru uh, acest uh, raport. Vom vota când vom vota. Înainte de a trece la situația din Ungaria, nu. Nu. Spre ușurarea domnului vicepreședinte, chiar acum trecem la punctul referitor la Ungaria, punctul 21. Îl întâmpinăm cu multă căldură pe vicepreședintele Timmermans. Dragi colegi, după cum știți, Parlamentul a adoptat o rezoluție pe 12 dece... septembrie la o propunere care cere Consiliului să determine uh, um, în numirea articolului 7.1 al Tratatului Uniunii Europene, existe, dacă există un risc grav de ca Ungaria să încalce valorile pe care Uniunea este fondată. Uh, am avut o, și avem acum ocazia să facem un schimb de vederi uh, împreună cu uh, cei interesați și, uh, bineînțeles, cu domnul Timmermans, dar și cu reprezentantul președinției române, precum și cu domnul raportor Judith Sargentini, ca și cu ceilalți raportori din umbră pe acest dosar. Deci, mulțumesc invitațiilor pentru prezența de astăzi și Încep cu domnul vicepreședinte. Domnule Timmermans, încă o dată un călduros bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Libe pentru că a pus acest subiect pe ordinea de zi de astăzi. Ultima dată am avut uh, onoarea de a face o actualizare a situației din Ungaria uh, pe 13 ianuarie la plenară. Comisia e de acord cu îngrijorările manifestate în propunerea recentă a Parlamentului European cu precădere în ceea ce privește drepturile fundamentale, lupta împotriva corupției, tratamentul față de etnia romă și independența sistemului judiciar. Astăzi vă ofer uh, o actualizare a ceea ce s-a întâmplat din ianuarie încoace, inclusiv la Consiliu. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit. Îngrijorările manifestate recent nu au fost rezolvate și sunt noi motive de îngrijorare care au apărut. În primul rând, știți probabil că în februarie guvernul maghiar a lansat o campanie cu uh, imagini publicitare mari și cu o scrisoare din partea premierului adresată tuturor cetățenilor maghiari. Ținta au fost instituțiile europene, în special Comisia și președintele Jean-Claude Juncker. Această campanie e în desfășurare, ea continuă în ciuda criticilor dure din mai multe părți. Uh, Comisia a fost foarte clară în uh, opinia sa față de această campanie care distorsionează adevărul și uh, cumva face, uh, prezintă imaginea sumbră că s-ar atrage mai multă migrație spre Europa, voit. Staful instituției mele a răspuns și va răspunde cu forță egală în fața neadevărurilor și în fața retoricii bazate pe falsuri uh, pentru că trebuie apărată Uniunea Europeană per ansamblu, nu doar Comisia Europeană, inclusiv Parlamentul European. Comisia susține că nu există nicio conspirație și noi credem că cetățenii maghiari merită să afle toate datele problemei, bazate pe adevăruri. Iar în ceea ce privește societatea civilă, ea este un element esențial în orice stat membru din Uniunea Europeană și regret să spun că situația nu se îmbunătățește deloc la ora actuală. Societatea civilă din uh, Ungaria este amenințată de o serie de măsuri luate de instituții în așa fel încât să fie redus spațiul pentru societatea civilă. În ianuarie, Comisia a decis să transmită un aviz Ungariei în ceea ce privește legislația Stop Soros. Legislația incriminează activități care susțin azilul și cererile de permise de ședere și restricționează dreptul de a cere azil pe mai departe. Până pe 24 martie, autoritățile maghiare au timp ca să dea curs îngrijorărilor comisiei, dacă nu, comisia se poate adresa în instanță CEJ. Și este important să notăm că pe 13 februarie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a trebuit să se adreseze guvernului maghiar pentru a oferi unor cetățeni irachieni posibilitatea de a primi mâncare în zona de tranzit, pentru că ei depuseseră cerere de azil, dar nu, dosarul lor nu fusese tratat. Deci a trebuit să intervină Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în așa fel încât oamenii aceștia să fie hrăniți. Asta ilustrează gravitatea situației, precum și rolul important al ONG-ului care i-a ajutat pe solicitanții de azil. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă nu exista un asemenea ONG. Ce se întâmpla? Ce se întâmpla cu acești oameni? În ceea ce privește situația imediată, deja am spus că ne îngrijorează faptul că au fost contopite într-un singur holding uh, aproape 400 de publicații media Situația a fost agravată și de o decizie guvernamentală de a scuti această fuziune de un control de, al autorităților relevante. Iar uh, Institutul Universitar care monitorizează pluralismul media ar fi trebuit să facă o analiză ad hoc cu privire la noul conglomerat media. Comisia dor, va dori pe mai departe să monitorizeze situația și vă va ține la curent. În ceea ce privește situația Universității CEU, din păcate n-am uh, să vă dau vești bune nici aici. După cum am spus, CEU este obligată să își mute programele acreditate de la Budapesta, în așa fel când înregistrările începute pe 2019 vor trebui continuate la Viena a forța universitate să își mute programul academic în afara unui stat membru pentru că sunt măsuri guvernamentale și presiuni sistematice în acest sens este ceva fără precedent în istoria Uniunii Europene. E îngrijorător că a trebuit să se întâmple așa ceva și asta în ciuda procedurii de încălcare a obligației lansată de comisie, pentru că totul e pe rol acum. În ceea ce privește uh, legea sclaviei, așa zisă, legea sclaviei adoptată de Parlamentul Maghiar în decembrie trecut, ea s-a soldat cu demonstrații în stradă și autoritățile au oferit clarificări după ce Comisia a cerut asta. Comisia analizează conformitatea legii noi cu legislația europeană, mai ales în ceea ce privește directiva cu privire la timpul de lucru, în lumina informațiilor pe care le-am primit și în continuare vom urmări de aproape cazul. În ceea ce privește corupția, Comisia monitorizează și evaluează implementarea recomandărilor specifice pe țară, cu privire la nevoia de a consolida cadrul anticorupție. Raportul de țară pentru Ungaria, publicat pe 27 februarie de către Comisie în contextul semestrului european, arată următoarele. Nu a fost progres cu privire la implementarea recomandărilor specifice pe țară din 2018, mai ales în ceea ce privește nevoia de a consolida cadrul anticorupție pentru a uh, îmbunătăți transparența, procesul de urmărire penală și achizițiile publice. Uh, de asemenea, raportul subliniază că evoluțiile recente ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește independența judiciară. Raportul conține și o evaluare a sistemului judiciar maghiar și subliniază că sistemul de verificări uh, în uh, instanță a fost slăbit și uh, rămâne îngrijorătoare și situația procuraturii. În acest raport, Comisia a analizat și faptul că s-a creat un nou sistem administrativ de instanță, dar nu știm dacă există toate garanțiile necesare pentru protecția independenței judiciare în, acest, în aceste condiții. Pe 18 martie, Comisia de la Veneția a publicat un raport și și-a dat seama că mare parte din, putere din putere este concentrată în mâna câtorva părți interesate și nu există un sistem de checks and balances care să contracareze asta. Prin urmare, s-a cerut amendarea legislației. Comisia a luat notă de criticile exprimate de Comisia de la Veneția și am luat notă și de faptul că s-au făcut amendamente deja săptămâna trecută în Parlamentul Maghiar. Cerem autorităților să amendeze legislația în așa fel încât să implementeze toate recomandările Comisiei de la Veneția. Comisia va urmări îndeaproape noile evoluții legislative și își va finaliza evaluarea ținând cont de avizul Comisiei de la Veneția. Acum, în ceea ce privește pașii următori, cu privire la procedura pe articolul 7, Consiliul și președinția vor hotărî cum să-și organizeze munca și regret că până acum Parlamentul European nu a primit oportunitate, valabilă, în așa fel încât să-și poată prezenta propunerea în fața Consiliului. Comisia a spus foarte clar că, indiferent care va fi poziția Consiliului, el trebuie, el trebuie să se asigure că propunerea depusă de Parlament este tratată în mod rezonabil. Comisia a prezentat o vedere de ansamblu factuală a acțiunilor sale cu privire la Ungaria, mai ales în ceea ce este procedura de infringement, de încălcare a obligațiilor, și mai ales în ceea ce privește situația societății civile, a solicitanților de azil, segregării populației rome și a educației universitare. Și deja mare parte din aceste subiecte sunt pe rol la Curtea Europeană de Justiție. Cred că acum Consiliul are toate elementele cheie necesare pentru a-și începe propria evaluare a Uh, acestor probleme menționate anterior. Mă aștept ca Consiliul să revină asupra subiectului la Consiliul JAI din aprilie. Vă mulțumesc! Thank you, First Vice President, and thank you also for... Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și vă mulțumesc că ați reamintit și rolul Parlamentului, prerogativele sale în acest uh, dosar și uh, mă refer la Consiliul Afaceri Generale Mă interesează și acest aspect. De asta vă, va vorbi și uh, raportorul domnul Stoica din partea președinției române. Are cuvântul. Bun venit! Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai uh, Comisiei uh, Libe. Toată lumea este de acord, inclusiv președinția română. Uh, cum că protecția statului de drept, uh, a democrației și a drepturilor fundamentale sunt absolut, uh, este absolut esențială în Uniunea Europeană. În decembrie anul trecut, noi am primit uh, avizul uh, argumentat al Parlamentului în ce privește articolul 7.1, în ceea ce privește încălcarea substanțială de către Ungaria a valorilor fundamentale ale UE. Uh, de două ori acest subiect a revenit în 2018 pe agenda Consiliului și ultima dată în februarie la Consiliul Afaceri Generale sub egida președinției române a Consiliului în 12 noiembrie anul trecut. Am, am primit în scris de la Ungaria răspunsul la propunerile Parlamentului precum și reacție la ceea ce propune Comisia ca procedură de încălcare. Anul acesta, în februarie, ministrul a avut un schimb de opinii în ceea ce privește următorii pași în această procedură. Un astfel de schimb de opinii va avea loc și pe marginea uh, Consiliului Afaceri Generale pe 9 aprilie, așa cum a spus uh, domnul vicepreședinte. Am examinat această propunere a Parlamentului. Uh, Ehm, nu pot acum să mă antepronunț acum în legătură cu ce se va întâmpla cu toată această procedură. Vom uh, informa în continuare Parlamentul dacă apar evoluții noi. Domnul George Ciamba, ministrul uh, român al afacerilor externe, a uh, hotărât ca în februarie la Consiliul Afaceri Generale să trimită o notă de informare Uh, către Parlament în momentul în care va avea loc Consiliul Afaceri Generale din aprilie. Mulțumesc foarte mult, domnule Stoica. Vorbiți despre ce? Despre informarea Parlamentului, dar uh, Parlamentul nu este efectiv invitat acolo. Ascultați interpretarea? Uh, vreau să spun că ați uh, spus că noi vom uh, fi informați despre ce se întâmplă la Consiliul Afaceri Generale, dar nu am primit o invitație expresă de a participa sau altceva. Vreau să știu din partea dumneavoastră la ce se poate aștepta Parlamentul în legătură cu acest Consiliu Afaceri Generale pe care l-a menționat și domnul vicepreședinte da, uh, bineînțeles că dau cuvântul uh, raportorului imediat ca să ne explice mai multe și, bineînțeles, apoi și coordonatorii și raportorii din umbră vor avea ocazia să se exprime, în primul rând și în primul rând doamna raportor uh, Judith Sargentini. Mulțumesc foarte mult! Ne bucurăm că o să fim informați mai încolo despre ce se întâmplă după ce lucrurile s-au terminat, fe accompli. Vreau să mulțumesc uh, comisarului Timerman pentru că ne-a spus ce s-a întâmplat uh, în detaliu în ultimul an și jumătate. Un an și jumătate, da, după ce Parlamentul European a, uh, votat acest raport. Deci pe 12, începând din 12 uh, septembrie și uh, Într-adevăr, noi am cerut să se facă un bilanț al situației. Ați făcut-o dumneavoastră, domnule Timmermans, dar am cerut președinției române să ne spună care este calendarul prevăzut. Și sunt puțin surprinsă. Președinția română uh, s-a prezentat aici ca și nouă președinție prin rotație la Libe uh, la un moment dat și le-am uh, cerut uh, atunci să avem o dezbatere în plenară. Uh, și la plenară am interpelat-o pe ministra, ministrul afacerilor externe uh, în acest sens. Și apoi am contactat și ambasada, am solicitat o întâlnire nu mi-a fost acordată și după multe, multe străduințe am primit jumătate de o oră înainte de ultimul Consiliu Afaceri Generale uh, pentru mine și domnul Moraes. Până la urmă, numai domnul Moraes a fost acceptat, iar președinția română nu m-a invitat ca și raportor pe mine. Uh, și până la urmă, mulțumită președintelui Moraes, am reușit să ne strecurăm și după jumătate de oră Uh, am încercat să înțeleg ce intenție are președinția română, dar, de fapt, uh, uh, nu s-a întâmplat așa. Ei ne-au cerut nouă informații despre cum stăm cu statul de drept în Ungaria. Și acum noi am, primit, am, am scris raportul dumneavoastră, continuați ancheta cum doriți. Ieri a fost o bineînțeles, o dezbatere la PPE și, și ei au lansat o anchetă internă cu cei trei înțelepți care vor analiza situația. Dar acum, care este pasul următor? La Consiliu trebuie să se petreacă uh, și să se dezvolte mai mult uh, acest uh, proces. S-a mai spus asta, dar Parlamentul, printr-o scrisoare a președintelui Tajani, a cerut de mai multe ori mm, să ne-a cerut, de fapt, să introducem acest raport. Încă nu s-a întâmplat asta. Întrebarea este deschisă, însă Parlamentul nu cere să fie prezente la fiecare întâlnire a Consiliului. Bineînțeles că nu. Deși noi avem ședințe deschise, întotdeauna sunteți bineveniți aici. Noi nu vă cerem același lucru. Vă cerem însă să ne ajutați la acest început de drum, pentru că deși am pentru că, deși ați primit raportul nostru uh, în septembrie, noastră încă sunteți la începutul procesului în ceea ce vă privește. La ultimul Consiliu Afaceri Generale din uh, februarie am înțeles că s-a spus la Consiliu că sunt uh, state membre care nu prea doresc să marșeze pe această soluție. Am înțeles, dar nu s-ar putea oare să avem și ordine de zi clară, să avem și un calendar? E mult mai simplu să scoți un punct de pe ordinea de zi decât să-l introduci. Și atunci interpelez ambasada României de ce nu ați venit cu un calendar? De ce nu puteți să ne explicați când, pe cine audiați uh, și ce veți face în continuare? Prima dată când am întrebat, mi s-a spus e prea breme, de-abia am început președinția, suntem foarte ocupați. Ne întâlnim în, în martie acum, dar nu mai vorbim despre o președinție aflată la începuturi. Eu vă ascult și înțeleg ce încercați să ne spuneți. Pe de altă parte, uh, chestiunea aceasta că oamenii n-au fost hrăniți, deși deținuți în Ungaria, uh, mi se pare inacceptabilă. De opt ori judecătorii au trimis ordini și de-abia atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat și Comisia de la Veneția săptămâna trecută a făcut o analiză în legătură cu noile tribunale administrative din Ungaria și deci ar fi tare util dacă ați putea să începeți să vă faceți temele și uh, să preluați și să mm, inițiativa cu aceste noutăți pe care eu n-am putut să le includ în raportul meu pentru că noi am dat deja în septembrie versiunea noastră. Și iată, domnule ambasador, vă întreb direct care sunt planurile președinției României ă, cum veți structura dezbaterea? Cum ă, vor arăta scadențele? Nu știu ce fel de notă informativă puteți să-mi dați de briefing dacă nu-mi spuneți de la început cam ce planuri aveți. Aici suntem în Parlamentul European, suntem deputați europeani, europeni care își fac datoria democratică, care au votat într-un document și care uh, sunt încredințați uh, și v-au încredințat acest document. Uh, deci vă rog frumos, domnule ambasador, să-mi spuneți ce veți face. Sargentini. Mulțumim foarte mult, doamna Sargentini. Și acum, dragi colegi, înainte ca domnul vicepreședinte și reprezentantul președinției, domnul Stoica, să poată răspunde, am să dau mai întâi cuvântul coordonatorilor și raportorilor din umbră. Bună ziua din partea Asociațiilor și Democrație. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi voi vorbi în limba germană. Înainte de a mă referi concret la Ungaria, vreau să spun foarte clar un lucru. Ungaria este o țară minunată, care merită mereu o vizită și în ultimii ani am avut prilejul să fiu acolo de mai multe ori și am cunoscut oameni minunați. E important pentru mine să spun asta din capul locului. Însă, deja de aproape 10 ani asistăm la niște evenimente în această țară. Eu personal deja obosesc să tot vorbesc despre asta și este periculos dacă se întâmplă așa ceva, căci această oboseală ce înseamnă? Că ne obișnuim cu aceste situații și vedem deja evoluții similare și în alte state. Sunt uh, evoluții care vizează independența justiției, independența mm, mass media, independența societății civile, uh, solicitanții de azil, oamenii care au nevoie de ajutor sunt incriminați. Am asistat la lucruri absolut imposibile și cum reacționăm? Mai întâi, ani de zile, nu facem nimic, nu se întâmplă nimic. După aceea avem procedura aceasta de infringement, de încălcare a obligațiilor și se prea poate ca, din punct de vedere tehnic, comisia să nu aibă alte marje de manevră, dar ce mai înseamnă atunci procedura de încălcare a obligațiilor sau ce înseamnă sentințele unei instanțe de judecată? Da, la nevoie se schimbă legile, am înțeles asta, dar adesea deja daunele sunt făcute. De exemplu, în ceea ce a uh, privit uh, vârsta de pensionare pentru magistrați procedurile de încălcare a obligațiilor sunt uh, fragmentare cumva și ce îmi lipsește din partea Comisiei și ce îmi lipsește și din partea Consiliului este o declarație clară că ceea ce fac Orban și cu partidul său nu este ceea cum spun și unii politicieni din Germania, din păcate, un demers obișnuit uh, conservator. Nu, este ceva antidemocratic de la cap la coadă. Este vorba de acapararea puterii, mai întâi pentru a strâni emoții împotriva oricui, pentru ca la sfârșit tu să vii ca fiind eroul, puternicul. Și mie mi se pare că este foarte periculos așa ceva. Și când critic Consiliul pentru că de ani de zile stă cu mâinile în sân și se uită, de ani de zile, nu face nimic cu adevărat, nu exprim o critică, spun foarte clar un lucru. Dacă în urmă cu 9, cu 8 ani să zicem, sau hai să zicem chiar cu 7 ani doar, am fi transmis sau am fi găsit niște cuvinte mai clare, atunci eu zic că ar fi fost cu totul și cu totul alta șansa de a obține o schimbare a evoluției. Tăcerea nu este o opțiune politică și nici să stai și să te uiți. Nimeni n-a putut să prevadă ce se va întâmpla, care vor fi legăturile care vor apărea. Profit de această oportunitate pentru a spune cât de ridicole sunt niște comportamente din partea unor partide politice. De aproape 10 ani se vorbește despre Ungaria și sunt câteva partide, câteva grupuri politice de aici, din instituție, care n-au spus nimic. Și până la urmă a existat o mare campanie în Ungaria și întâmplător pe toate afișele a apărut președintele comisiei. Și dintr-o dată, acum a sosit momentul potrivit ca în sfârșit să se vorbească despre Orban în anumite grupuri politice. Mai ridicol și penibil de atâta nici nu îmi pot imagina. Personal vă spun că mie mi este indiferent dacă Orban și Fidesz este este membru în orice grup politic. Mă gândesc că membrii acestui grup politic nu au fost mereu întotdeauna de acord cu ce a făcut Orban, dar ce mă aștept este nu doar să văd o linie clară din partea Consiliului și a Comisiei, dar o linie clară și din partea tuturor președinților de grupuri politice din această instituție, mai ales din partea celor care au pretenția și la alte funcții, să se exprime clar pentru democrație și stat de drept să se poziționeze foarte clar și să spună concret ce se întâmplă sau ce trebuie să se schimbe în Ungaria și în alte țări. Pentru că a sta și a se feri nu poate să fie soluția. Și vă spun foarte sincer, eu una nici nu mai știu cum pot să explic asta în fața cetățenilor noștri, în fața alegătorilor noștri. Nu pot explica că permitem să se întâmple așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Birgit și din partea grupului ALDE, doamna Natalie Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Subscriu celor spuse uh, atât de către doamna raportor cât și de colega mea, Birgit Zippel. Și, într-adevăr, lui Michel, care este raportorul nostru din umbră pentru grupul nostru, în fond nu avea decât un singur aspect de subliniat, care de fapt se alătură cu cele spuse adineori. După atâția ani, după atâtea evenimente, după o evoluție atât de lungă a, um, din punct de vedere istoric a Uniunii Europene, iată că a venit momentul ca cei de la Consiliul să asume o poziție clară și să sprijine în mod clar valorile Uniunii Europene. Iată, foarte pe scurt, însă nu pot decât să mă alătur uh, celor spuse adineori. E adevărat că timpul a trecut, a fost o vreme îndelungată și mă, aștept, mă alătur așteptărilor cetățenilor și nu doar a deputaților care vor să uh, uh, apere unitatea Europei. Mulțumesc! Thank you, Natalie. And, uh... Mulțumesc, Natalie! Și din partea verzilor, doamna Vergia, Marie-Christine Vergia, care de asemenea este raportor din umbră pe acest dosar. sorry. <laughs> Thanks. Uh, merci, uh, monsieur, monsieur le Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnului Timmermans. Am privilegiul, ca să zic așa, de a urmări acest dosar încă din 2010. Deci am fost raportor din umbră încă din 2010 pe acest dosar pentru grupul meu. Și mărturisesc cum să formulez, că mi se pare că dezbaterea aceasta este un pic uh, suprarealistă. Am să încep uh, prin a mă alătura celor spuse de uh, Birgit. Trebuie să amintim că ceea ce facem noi aici de fapt, amintirea regulilor statului de drept, democrației, a valorilor de, fundamentale, nu e ceva care este împotriva poporului maghiar, ci împotriva unui guvern care, de fapt, pune sub semnul întrebării regulile statului de drept, democrația și drepturile fundamentale. Dumneavoastră ați vorbit despre problema mass media și pe bună dreptate. Vreau să vă amintesc că prima rezoluție a Parlamentului European în ceea ce privește Ungaria se referea precis și exact pe, această, pe acest subiect, mass media. E o rezoluție din 2011. Ați vorbit despre independența judiciară. Și uh, acesta a fost în mare parte și subiectul principal al uh, rezoluției referitoare la reforma constituțională din iulie 2011. Ați evocat Comisia de la Veneția, ați vorbit despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Noi am preluat acele decizii și pe acele baze am votat raportul în luna iulie 2013, raportul colegului Tavares. Atunci vă întreb, în ce situație ne aflăm noi acum? Iată că suntem în 2019, ne, suntem în ajunul alegerilor europene și vreau să vă spun că dacă măsuri potrivite ar fi fost luate la timp, proceduri de infracțiune ar fi lansate la timp, ar fi fost lansate la timp încă din 2011, nu ne-am afla în această situație. Uh, și să discutăm uh, despre Ungaria. Am fi putut să discutăm și despre alte țări în care democrația, uh, drepturile fundamentale și statul de drept sunt puse sub semnul întrebării. Și când văd că, în sfârșit, PPE-ul îndrăznește să ia o mini-sancțiune de suspendare față de domnul Orban și că va lansa o nouă anchetă ca să înțeleagă care este situația în Ungaria, mă întreb de cine, de cine ne batem joc. Eu cred că ne batem joc, înainte de toate, de ansamblul alegătorilor europeni chestiunea aceasta a drept, statului de drept, a democrației, a libertăților fundamentale e ceva fundamental, reprezintă temeiul uh, modului în care s-a construit Uniunea Europeană. Dacă vreți să ne dovediți, domnule Timmermans, că într-adevăr sunteți vicepreședinte al Comisiei Europene care se ocupă de aceste subiecte și nu doar candidat socialist pentru următoarele alegeri europene, îmi cer scuze, dar să ne faceți o prezentare a situației și a demersurilor concrete care au fost lansate de către Comisie, pentru că nu e Uh, nevoie de atâta vorbărie pentru asta, să ne prezentați concret demersurile comisiei, deci e destul cu cuvintele, trebuie acte acum, fapte, pentru că de 10 ani de zile am învățat prea puțin și statul uh, de drept și democrația și drepturile fundamentale uh, merg înapoi precum un rac în Uniunea Europeană și ceea ce facem, nu, măsurile noastre nu sunt la înălțime. Mulțumesc! Mulțumesc! mai târziu, deci, pentru răspuns, căci mai sunt alți doi vorbitori, doamna Gol și domnul Niedermüller. Altcineva dorește să intervină înainte să închidem lista? Deci, doamna Gol. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak jelezném, hogy Metzola koordinátor asszony jelezte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că doamna Metzola, coordonatorul nostru, mi-a cedat mie posibilitatea de a interveni în locul său. În principiu nu e nicio problemă, dar ca și coordonatoare ar fi trebuit să intervină înainte. Bun, vreau să spun domnului Timmermans că de fapt greșește, se înșeală în ceea ce spune. Aici nu e vorba de o nouă dezbatere despre Ungaria pe care noi să o desfășurăm aici, în această după-amiază. Nu! Ceea ce trebuia să facem era pur și simplu să fim informați despre felul în care a evoluat situația și ce anume s-a făcut la nivel de Consiliu. Eu cred că domnul comisar Timmermans nu și-a îndeplinit sarcina care îi revenea astăzi și dacă e să ne uităm la articolul 7, e clar că acolo se prevede o procedură juridică care de fapt și-a pierdut Uh, logica de multă vreme și nu doar aici, în Parlamentul European. În fond, discutăm aici despre un joc politic, un instrument politic utilizat de doamna Sargentini și de alți uh, reprezentanți ai stângii politice, pentru că aici nu e vorba de o dezbatere despre situația din Ungaria. Domnul Timmermans a prezentat modificările referitoare la legislația muncii în Ungaria. Dar, domnule Timmermans, ar trebui să știți că felul în care interpretați aceste modificări ale legislației muncii din Ungaria este de fapt un argument utilizat de stânga politică în campania sa electorală. E o campanie de pe opoziție, uh, de opoziție. Și domnul Timmermans nu ar trebui să uită acest lucru în exercitarea funcțiilor sale și nu ar trebui să fie un instrument utilizat în campania electorală. Statul de drept, democrația, problemele, drepturile fundamentale S-a spus că s-a confruntat cu probleme foarte mari în Ungaria, dar de fapt aici vă bazați pe afirmațiile anumitor ONG-uri, ONG-uri care nu sunt în măsură să dovedească aceste afirmații în multe cazuri. Și vorbim despre infracțiuni grave și atingeri grave față de statul de drept. Dar, în fond, se prezintă o situație, spre exemplu, cea a studenților în momentul obținerii diplomelor. Spre exemplu, doamna Sargentini a spus că munca sa s-a încheiat în septembrie anul trecut, când a uh, terminat raportul. Eu, să vă spun sincer, nu sunt de acord. Dacă acum mingea se află în terenul Consiliului, atunci noi trebuie să așteptăm ca să facă Consiliul tot ceea ce trebuie să facă pentru a menține astfel, în mod uh, neutru, echilibrul inter, inter, interinstituțional și să lăsăm Consiliul să-și facă munca și să nu încerce partidele politice să uh, intervină în această situație. Și vreau să mă adresez și președintelui nostru, domnului Moraes coordonatorii nu au hotărât să includă astăzi pe ordinea de zi o nouă dezbatere despre situația din Ungaria. Mai repet asta încă o dată. Trebuie să lucrăm în mod coerent. Și punctul concret al, de, de pe ordinea de zi, de fapt, se referea la articolul 7.1 din tratat și nimeni n-a respectat ceea ce apare ca și punct pe ordinea de zi. Mie mi se pare inacceptabil că periodic uh, cei din uh, stânga politică, doamna Sargentini, încearcă să uh, uh capitalizeze politic așa în ajunul alegerilor pentru a lansa deja o campanie electorală. Și ceea ce am dezbătut noi astăzi nu respectă punctele așa cum au fost ele convenite de către coordonator. Mulțumesc! Just to be clear, the Vice President is here at our invitation. Uh, the Article 7... Da, ca să fie foarte clar, uh, articolul 7 uh, există mult înainte de raportul domnului Sargentini și nu e vorba aici de obiective electoraliste, de altfel. Domnul Peter Niedermüller are cuvântul în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vicepreședintele Timmermans a vorbit despre o situație care nu se îmbunătățește în Ungaria, din potrivă, ea se răutățește. Trebuie spus că, de fapt, da, în, Ungaria situația nu prea s-a înrăutățit, s-a înrăutățit foarte mult. Uh, retorica guvernului este din ce în ce mai agresivă. E foarte clar asta atunci când te duci în Parlamentul Maghiar. Acolo Parlamentul nici nu mai discută despre propunerile uh, lansate de opoziție. Din potrivă, uh, încearcă să pună bețe în roate opoziției um, din toate punctele de vedere, inclusiv în ce privește finanțările. Concret, fapte concrete, uh, Uniunea Europeană, clar, este pro-democrație și pro-drepturile omului. Ehm, și asta se știe în Ungaria. Nu numai eh, CEU are de suferit eh, acum, ci și alte instituții academice, cum ar fi chiar Academia Maghiară. Aceste instituții eh, sunt supuse intimidărilor și s-au adresat amenințări directe membrilor sau cercetătorilor de pe lângă Academia Maghiară, li s-a trasat acestora uh, sarcina de a face cercetări și studii, dar urmând anumite tematici dragi guvernului. Astfel, libertatea educației, a învățământului și a cercetării este cât se poate de primejduită astăzi în Ungaria. Și, într-adevăr, se poate spune că ceva ce, de fapt, și Partidul Popular European a declarat, și anume că, da, nu se mai poate tolera așa ceva din partea uh, Fides, care nu este un partid oarecare în Ungaria, este partidul de guvernământ. În momentul în care PPE-ul declară că valorile Fidesului nu se mai potrivesc cu cele ale Partidului Popular European sau ale democrației creștine, asta înseamnă că și guvernul maghiar nu respectă aceste, aceste valori. Ce este într-adevăr scandalos este că campania electorală a avut uh, loc uh, pe banii contribuabililor, așa cum și aceste campanii antieuropene sunt uh, finanțate din banii contribuabilului maghiar. Nu știu ce vor hotărâ acei, așa zici, trei înțelepți de la PPE. Nu știu, vor veni în Ungaria, ce vor zice ei, ce uh, Uh, vor uh, crede despre viitorul Ungariei în Europa. Asta nu știu. Însă vreau să mai adaug un lucru. Și anume, ceva legat de faptul că și Europa are mari probleme astăzi. Uh, în ultimii 4-5 ani am concentrat foarte mult pe migrație. Și ne-am concentrat pe probleme legate de statul de drept. Dar Consiliul a fost incapabil de a aduce soluții în ambele situații, pentru ambele subiecte. Dacă vrem într-adevăr să înțelegem care sunt problemele Europei, cred că exact asta este o mare problemă, și anume incapacitatea de a găsi soluții. Această uh, această incapacitate a Consiliului de a face ceva. Nu mă gândesc numai la președinția română, mă gândesc și la cea austriacă și la celelalte. Eu cred că a venit momentul ca tocmai Consiliul să găsească soluții, să facă ceva, pentru că nu se poate să uh, nu facă nimic în această situație. E vorba de viitorul Europei. Da, nu e vorba de a arăta cu degetul, dar când vine vorba de a fi activ sau de a nu face nimic, este foarte clar că ne dăm seama că există totuși probleme la Consiliu. Noi înșine, Parlamentul, am încercat să depășim această lipsă de activitate, dar nu este ceva uh, împotriva președinției române ca atare. În orice caz, în primul rând, uh, o să dau cuvântul invitațiilor să, să, ne, să reacționeze domnul vicepreședinte, în primul rând, apoi președinția română și apoi raportorii și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă n-am înțeles eu invitația Libe, eu am uh, fost invitat tocmai aici la Libe ca să prezint situația actuală și asta am uh, făcut, am prezentat comisiei dumneavoastră ce s-a întâmplat nou de când, uh, acum câteva luni, m-am prezentat în fața dumneavoastră făcând exact uh, acest exercițiu, același exerci- exercițiu. Uh, apoi, ascultându o aici pe doamna Gal, mă întreb dacă ea vorbește într-adevăr în numele PP-ului, a întregului Partid Popular European. Sunt absolut fascinat și aș vrea să știu dacă chiar așa stau lucrurile când discutăm în general despre statul de drept, pentru că anumite lucruri declarate de doamna Gal nu prea se potrivesc în general cu declarațiile uh, obișnuite ale membrilor PP-ului. Vorbește ea uh, oare în numele PP-ului? Uh, în orice caz să știți că am consemnat cu multă atenție cele ce le-ați spus și cu siguranță vom avea ocazia să mai dezbatem aceste lucruri în lunile următoare. Cât privește ce s-a întâmplat înainte de începutul Comisiei Juncker, Înțeleg, da, pentru că, într-adevăr, uh, în ultimii 10 ani, practic, ne-a preocupat uh, acest dosar. Dar pentru mine nu este ușor să-mi asum răspunderea pentru lucruri care au fost sau nu au fost făcute înainte să-mi intru în uh, funcțiune. În funcție. În schimb, în momentul în care m-am ocupat, într-adevăr, de statul de drept, funcția pe care o ocup, m-am, cu toată deschiderea, m-am preocupat de acest dosar, încercând să înțeleg care sunt într-adevăr încălcările de care poate fi uh, făcută vinovată Ungaria uh, când vine vorba de tratate. Și procedurile de încălcare ca atare sunt foarte cronofage, dar sunt și instrumente foarte puternice. Uh, Ehm, în sensul că permit inițial un dialog cu statul membru și de-abia dacă dialogul nu dă roade, atunci Comisia trebuie să delibereze dacă într-adevăr s-a produs sau nu o încălcare a dreptului uh, european. Și cred că tocmai uh, față de Ungaria acest instrument a dat totuși ceva rezultate, încercând cumva să uh, corecteze situația în momentul în care noi considerăm că această țară nu-și respectă obligațiile conform tratatului. Aș dori să fac o observație în legătură cu ce s-a întâmplat într-adevăr, cu evoluțiile care au avut loc. Pentru că anumite adevăruri uh, mai uh, puțin confortabile trebuie și ele menționate. Trebuie spus că în societatea maghiară Eh, guvernul eh, Orban se bucură de destul de multă popularitate. Acțiunile sale sunt plebiscitate de către populație. Și eh, maghiarilor, într-adevăr, le este teamă pe undeva de, de, de, de migranți, de refugiați, o parte din societate, dar nu știu cum vreți să pretindeți că promovați valorile creștine și valorile europene și Europa și în același timp refuzați să-i hrăniți pe cei eh, de care, pe care îi aveți în custodie. Cum se pot reconcilia aceste două aspecte? Eu îi salut pe cei care promovează și protejează valorile creștine, dar poate ar trebui să avem o discuție în legătură cu ce înseamnă de fapt aceste valori creștine. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte și i-aș cere domnului Stoica să reacționeze, dacă se poate. Mulțumesc. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi întâi să vă aduc aminte că președinția română a ținut o reuniune înainte de Consiliul JAI de pe 19 februarie pentru a face un schimb de informații cu reprezentanții Parlamentului European cu privire la situația uh, deliberărilor față de propunerile recente de la Consiliu. Și în lumina calendarului, da, într-adevăr, președinția fixează agenda, dar în consultare apropiată cu toate statele membre UE. E motivul pentru care în acest proces de consultare a rezultat că nu trebuie să avem o discuție pe acest, pe acest subiect important la Consiliul din martie. Dar vă confirm încă o dată că un schimb de opinii e prevăzut pentru următorul Consiliu și anume 9 aprilie, după cum am spus deja. Și haideți să discutăm câteva aspecte tehnice legate de implicarea Parlamentului European în acest întreg proces. Vă amintiți probabil uh, de faptul că e articolul 7 cu 1 care oferă Parlamentului European două principale prerogative. Dar, în baza niciunui prerogativ, nu se prevede participarea Parlamentului European la deliberările Consiliului, după cum, în ceea ce privește asistența sau furnizarea unei prezentări orale, nu, nu e prevăzut așa ceva. În ceea ce privește participarea la deliberările Consiliului, toate aceste lucruri sunt reglementate în regulamentul de procedură al Consiliului. Am o notă cu privire la articolul 5 cu 2, care spune că Comisia, de exemplu, va fi invitată să participe la reuniunile Consiliului. Același lucru se aplică și băncii centrale europene când uh, își exercită dreptul de inițiativă, dar nu se prevede nimic de acest gen și pentru Parlamentul European. În trecut au fost situații în care Parlamentul a prezentat o propunere, dar apoi Parlamentul nu a participat, nu a fost invitat să participe formal la uh, dezbaterile din Consiliu și totuși, până la urmă, cooperările s-au dovedit a fi fructoase între noi. Știu că structura instituțională cu precădele rolul Parlamentului se ref- rezultă în uh, un rol important din partea Parlamentului în decizia finală, în sensul că Parlamentul își exprimă consimțământul și impune oricum colaborarea cu Consiliul, iar președinția își dorește să meargă pe această cale, în termen cât se poate de practici, dar, din păcate, cu privire la participarea directă, nu este marjă de manevră participarea directă a Parlamentului European la reuniunile formale ale Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Oh, really really do. Da, da, mulțumim. Eu știu asta. Dar, domnule Stoica, serios, de ce ați spus asta public? Au fost uh, două scrisori și probabil că știți că am discutat în detaliu, dar dacă ați vrea să se discute deschis la comisia noastră, în fața vicepreședintelui, noi cerem să fie respectate prerogative Parlamentului. Am transmis nu o scrisoare, ci două din partea președintelui. Deci, dumneavoastră, ce ne spuneți de fapt? În primul rând, spuneți că începe cu regulamentul de procedură al Consiliului și apoi mai sunt și alte reguli care spun că orice altă instituție poate să fie invitată. Altminteri, uh, cum ar merge BCE-ul la Ecofin și la multe alte reuniuni? Deci n-ar trebui să fim blocați într-o încăpere din dos, eu și doamna Sargentini, pe 9 aprilie, când aveți reuniunea noastră, măcar o dată să fim și noi invitați la Consiliul Jai și asta pentru a continua o muncă despre care unii colegi cred că nu avansează suficient de repede, unii dintre noi. Deci nouă ni se pare că nu progresăm. Noi încercăm să ne facem treaba într-un parteneriat, desigur, ca să, promo- ca să avansăm. Îmi pare rău, pot să tot continui și să plictisesc uh, pe toată lumea, poate, poate și doamna Sargentini să plictisească pe toată lumea, dar în orice caz, eu unul vă rog să mergeți înapoi, să examinați scrisorile pe care vi le-am trimis. Este pur și simplu de netolerat faptul că suntem în această situație. Nu ar trebui să fim debrifați. Suntem în Parlamentul European, avem un rol formal în acest proces. Deci uh, eu unul sunt surprins că spuneți asta deschis. Nu știu dacă primul vicepreședinte are o părere. Poate că am și eu două comentarii de făcut. Un comentariu de natură mai generală. Când noi am scris tratatul cu articolul 7 și articolul 50, aș putea adăuga, eu am participat la proces. Au, tratatele au fost redactate, dar nimeni nu se gândea că vreodată vom apela la aceste articole. E atât de departe de realitatea de atunci, cumva că vom trage de mânecă vreun stat membru cu prea statul de drept sau că vreun stat membru se va gândi să plece. Deci când aceste tratate au fost redactate, n-au fost ele gândite până la capătul fiecărei potențiale consecințe a articolelor acestora. Deci așa e cu articolul 7 și nu cred că te poți folosi, după părerea mea, de regulamentul de procedură pentru a preîntâmpina situația în care o instituție nu își poate exercita întregul rol, rol care este prevăzut în articolul 7. Deci asta este, acesta este comentariul meu general. Comentariul meu specific este în felul următor. Sunt unii la Consiliu, unii consilieri juridici, care insistă că Parlamentul n-ar trebui să poată face asta. După care se uită la comisie și spun că comisia ar trebui să furnizeze informații. Nu accept. Eu unul nu accept să fiu pus în situația în care îi se cere comisiei să negocieze pentru Parlament. Este lipsă de respect față de Parlament care are propriul său rol de jucat. Parlamentul a luat o decizie pe articolul 7. A fost o decizie suverană și în interpretarea comisiei, Parlamentul ar trebui să fie pus în poziția de a explica de ce are această poziție și să sublinieze care sunt punctele la Consiliu, căci acum la un moment dat, Consiliul va trebui să ia o decizie despre cum merge mai departe cu asta. Nu accept să fie atrasă Comisia în acest joc, căci nu există claritate între Consiliu și Parlament despre cum să fie reprezentat Parlamentul la Consiliu. Deci, iată, un comentariu general și apoi un comentariu specific cu prea poziția Comisiei. Noi nu suntem mediatori, noi nu suntem nici o portavoce pentru Parlament. Parlamentul poate singur să se exprime în nume propriu. Noi nu acceptăm să fim puși de către nimeni în această situație. Președintele. Da, ați menționat că este un aviz juridic de la uh, Consiliu, la Serviciul Juridic. Nu, nu cred că a fost un aviz juridic de la Serviciul Juridic, doar o opinie orală. Deci nu, n-a fost un uh, aviz juridic al Serviciului Juridic și, cum a spus doamna Sargentini mai devreme, nu spunem că vrem tot la două minute să apărăm acolo. Ar fi de ajuns să ni se permită odată să participăm. Dar uh, nu, nu vrem debriefing undeva într-o încăpere din dos sau, cum a spus vicepreședintele, să fim uh, cumva acolo prin intermediar. Nu, e prerogativul nostru, deci vă rog frumos data viitoare când veniți, puteți, vă rog să fiți conștienți că și noi suntem conștienți de această discuție și să veniți cu alte răspunsuri că e nesatisfăcător. Mulțumesc. Doamna Sargentini, acum și domnule vicepreședinte, mulțumesc. And thank you very much, uh, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, că vorbiți despre ceea ce se întâmplă, lupta noastră. Vreau uh, și eu să mă refer la faptul că nu există niciun fel de aviz juridic scris la Consiliu, ci e doar un aviz oral și accesul la, ce, la documente uh, în virtutea drepturilor pe care le au cetățenii ne-au permis să vedem că nu există un astfel de aviz. Apoi, în ceea ce privește acest raport, am explicat în introducere care a fost metoda mea de lucru, în așa fel încât să nu pună nimeni la îndoială această metodă. Acum nu trebuie să începem să determinăm care ar trebui să fie procedura. Și există totuși o procedură la Consiliu prin care se prevede foarte clar că avem un drept de inițiativă, articolul 7 din uh, procedură. Deci nu e ca și cum uh, ni se cere să fim prezenți la fiecare ședință, nici măcar pe articolul 7, ci avem un drept de inițiativă în virtutea acestui articol 7. Și nu există niciun fel de ierarhizare în tratate despre cine, care dintre instituții să înceapă înceapă această procedură. Comisia a început cu Polonia. Ați fi putut să începeți, am fi putut noi să începem, însă până la urmă domnul Timmermans a făcut-o. Noi am lansat această procedură pe Ungaria. Ați fi putut să o faceți. Și cu siguranță, dacă ați fi făcut-o, ar fi fost mai rapid. Deci nu există ierarhie în tratat și anume cine să aibă această inițiativă primul. Și am impresia acum că, de fapt, Consiliul încearcă să stabileze o ierarhie care, de fapt, nu se bizuie pe nimic concret, ceea ce pe noi nu ne lămurește prea clar. Pentru că Consiliul cere nu doar Comisiei să vină, ci cere mai mult decât atât Comisiei să prezinte procedura de infracțiune, în timp ce Parlamentul, în raportul său, spune că, de fapt, e vorba de o perspectivă mult mai largă decât doar procedura de încăl- de uh, încălcare a obligațiilor ca atare. Deci e vorba să, de toate aspectele care au fost evocate și asta încă din 2010 uh, referitor la guvernul din Ungaria. Acum, dumneavoastră vorbiți despre cooperare fructuoasă și despre o atitudine proactivă față de noi. Să știți că eu am un punct de vedere destul de diferit despre ce înseamnă fructuos și ce înseamnă proactiv. Eu am uh, încercat să discut cu patru miniștri și asta e ceva proactiv. Ori dumneavoastră n-ați fost proactiv și n-ați fost dați dovadă de cooperare. Nu vrea să discutați cu mine, ați refuzat să vă întâlniți cu mine. Așa că, din nou, noi am, vom fi recunoscători dacă am putea să fim invitați în data de 9 aprilie pentru a vă explica munca pe care am făcut-o. Asta ar fi una. Dar poate că nu o să reușim acest lucru. Un alt aspect este, uitați, aveți acum posibilitatea în public să ne prezentați calendarul, cum va fi organizat, cum doriți să abordați diferitele subiecte cuprinse la articolul 7. Ați refuzat să faceți acest lucru. Și mie mi se pare că e un semn de lipsă de cooperare. Mulțumesc! Îmi dau seama că nu vom fi acum uh, invitații noastre preferați, dar în orice caz, uh, noi ne-am prezentat punctul de vedere, ne vom consulta din nou, pentru că este o situație uh, de nesuportat, faptul că acum la sfârșit de mandat nu se respectă prerogativele noastre, deci rămâne de discutat cum procedăm pe mai departe și mulțumesc pentru clarificarea poziției noastre și din partea domnului vicepreședinte aici în comisia noastră. Dragi colegi, vă mulțumesc. Mai e cineva care vrea ceva că vrea să spună ceva. Vreau să-i mulțumesc prin vicepreședintelui. El a fost invitat și spun asta foarte clar încă o dată pentru această prezentare. Mă gândesc că a fost mai mult decât v-ați așteptat. Mulțumesc membrilor pentru această actualizare a situației. Reuniunea se încheie aici.